interpretare este considerată a fi adeptată dacă nu există nicio observație pe marginea acesteia până la deschiderea ședinței plenare de mâine, 23 iunie. Doriți să luați cuvântul? Da, vă rog. Ui. Mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia ultimei ședințe plenare, noi am discutat despre Rusia și am adresat un anumit număr de mesaje președintelui Comisiei, președintelui Consiliului în ceea ce privește Rusia. Se pare că un partid politic nu a putut să se înființeze în Rusia și avem și informații Uh, precum că anumiți observatori ar putea fi trimiși la fața locului. Ceea ce noi ne dorim este să obținem cât mai repede posibil o declarație în ceea ce privește această situație în Rusia și, în al doilea rând, ar fi bine să avem o dezbatere pe această temă. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin și eu această solicitare. Am uh, dorit pentru că în alta reprezentantă va participa la uh, plenara din iulie, să avem o uh, declarație și o dezbatere din partea ei. Vă mulțumesc, spune președintele. Am uh, luat notă de solicitările dumneavoastră și le vom transmite organelor competente. Am primit și proiectul definitiv de ordine de zi adoptat de către conferința președinților în data de 9 iunie, care v-a fost trimis. În urma consultărilor cu grupurile politice, aș dori să uh, propun în atenția plenarei schimbările următoare cu privire la uh, proiectul de ordine de zi. Pentru ziua de joi 23 iunie, votul cu privire la raportul Castler referitor la anul european al îmbătrânirii active este amânat pentru sesiunea din luna iulie. Apoi, în ce privește raportul Tatarela, tractoarele Uh, de pe piață în cadrul regimului de flexibilitate. Acest uh, raport este înscris uh, pe, la voturi. Termenul pentru amendamente este astăzi ora 16. Există cumva observații? Dacă nu, aceste modificări sunt adoptate. De asemenea, au fost solicitate și alte schimbări. Pentru ziua de astăzi, ziua de miercuri, vursul, grupul verzilor a solicitat ca dezbaterea comună cu privire la pachetul guvernanță economică să aibă loc imediat după dezbaterea pentru pregătirea Consiliului European și înainte de dezbaterea raportului DES cu privire la politica agricolă comună. Cine dorește să ia cuvântul? Nimeni nu a cerut cuvântul. Vă rog, vă rog. Nu? Doriți să faceți o declarație? Foarte bine. Atunci uh, trecem la vot, supunem această, la vot această schimbare de schimbare. Cine este pentru această propunere de schimbare a ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. Deci, pentru ziua de astăzi, ordinea de zi rămâne neschimbată. Trecem acum la ordinea de zi pentru uh, ziua de mâine. Grupul GUE-NGL a solicitat amânarea pentru plenarea următoare a rapoartelor din uh, dezbaterea comună privind guvernanța economică. Aș dori să dau cuvântul domnului Clun pentru a prezenta această dezbatere. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am dorit ca dezbaterea și votul să fie amânate pentru plenara din luna iulie, pentru că luni s-a întâlnit Consiliul ECOFIN și a schimbat deja compromisurile pe care le-am uh, negociat, iar noi, uh, eurodeputații, nu am avut timp să examinăm uh, aceste schimbări. Textele nu au fost nici măcar traduse și considerăm că această presiune este inacceptabilă. Și rog pe colegi să nu cedeze în fața presiunilor Consiliului și deci să accepte această cerere de amânare. Președintele În urma acestei solicitări, uh, pot să dau cuvântul uh, unui raportor care se va exprima pentru această propunere. Cine dorește să se exprime pentru? Urmând să dau cuvântul unui raportor împotrivă. Cine dorește să se exprime împotrivă? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Europa are nevoie urgentă de o bază solidă pentru euro și am discutat uh, acest pachet timp de, timp de câteva luni și în proporție de 98% am ajuns la un acord cu Consiliul. Am dorit ca votul să aibă loc mâine pentru ca Parlamentul European să își poată exprima uh, poziția în plenară și vor urma și alte negocieri cu Consiliul, care sunt necesare, astfel încât să ajungem la un acord final înainte de vacanța de vară pentru a obține această bază puternică pentru euro. Vă mulțumesc! Bine, vă rog să vă exprimați pentru această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un pachet la care au fost introduse schimbări de uh, ultim moment, moment de către Consiliul Ecofin. Aceste modificări nu au fost uh, traduse în toate limbile, nu există decât o versiune, versiunea limba engleză. Și astfel nu putem avea nu putem înțelege exact tot ce s-a întâmplat. În al doilea rând, e vorba de decizii mult prea importante care pot avea consecințe foarte grave asupra statelor noastre și asupra popoarelor pe care le reprezentăm, având în vedere uh, momentele de restriște prin care trec acum. Mă gândesc la situația din Grecia, la cea din Irlanda și uh, probabil și cea care va urma în Portugalia. Iată de ce considerăm că trebuie să Uh, abordăm aceste texte cu mult uh, mai multă prudență și am dorit ca votul să fie amânat pentru plenarea din iulie. Cine este pentru această solicitare? Împotrivă? Abțineri? Solicitarea este respinsă. L'ordine dei lavori è quindi così fissato. Așadar, ordinea de zi rămâne neschimbată.